Uh, welcome to our today's meeting. Before we start, I have to ask you. Uh, Bună ziua tuturor! Aș dori să vă întreb în primul rând dacă există obiecții la ordinea de zi. Nu este cazul, așadar uh, ordinea de zi este adoptată. Avem o problemă lingvistică, din păcate Ucra- Croație, croata și uh, irlandeza nu vor fi uh, disponibile astăzi și mâine. Has been nominated rapporteur for... Avem un raportor care a fost uh, numit raportor pentru șapte dosare cu privire la uh, raportul privind uh, substanțele active. Este un pachet, așadar ar fi foarte bine dacă ați nota acest lucru. Este vorba despre substanțele psihoactive. Toată lumea este de acord, așadar trebuie să mai fac uh, un anunț și anume mâine vom vota. Votul va avea loc la ora 10. Așadar, mâine la ora 10 vă rog să veniți și să vă asigurați că aveți și cardurile de vot. De asemenea, avem uh, procesele verbale ale uh, reuniunilor din 8 ianuarie, 13 noiembrie, 19 octombrie, 10-12 iulie și 29-30 mai 2017. Și aș vrea să vă întreb dacă există obiecții cu privire la aceste procese verbale. Vă rog să semnalizați acest lucru dacă așa este cazul. Se pare că nu există, așadar procesele verbale sunt adoptate. Și putem să trecem acum la tema de astăzi și vreau să vă salut uh, la această audiere privind cetățenia Uniunii Europene. Aceasta nu este să în plus la cetățenia, cetățenia națională și nici nu o înlocuiește pe aceasta, dar este foarte importantă uh, pentru cetățenii statelor naționale. Acesta oferă posibilitatea cetățenilor europeni de a circula liberi în uh, teritoriul Uniunii Europene, de a înainta petiții Parlamentului European, de a apela la Ombudsmanul European, uh, de a se bucura de protecție diplomatică și consulară din partea autorităților în țări terțe. Tratatul de la Lisabona, semnat în 2007, a garanta cetățenilor Uniunii Europene un uh, drept suplimentar, și anume dreptul de a iniția inițiative cetățenești. Pe 12 decembrie, Parlamentul European a uh, înaintat o rezoluție prin care eforturile de a promova cetățenia Uniunii Europene sunt uh, interconectate cu uh, bucuria practică de a uh, beneficia de drepturi și libertăți fundamentale. Încă de la semnarea tratatului de la Maastricht ne bucurăm de aceste drepturi. Scopul acestei audieri de astăzi este să discutăm despre cetățenia Uniunii Europene, despre drepturile cetățenilor de pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv drepturile minorităților. De asemenea, ne vom referi și la politicile din domeniul uh, libertății, uh, justiției și securității. Deputații uh, sunt în sală, invitații noștri au luat loc uh, aici, în față, și aș dori să dau mai întâi cuvântul domnului profesor Dimitri Kocenov, care este președintele uh, Facultății de Drept din Groningen Timpul va fi foarte strict, aveți cam 12 până la 15 minute. Vă rog să încercați să vă încadrați în timpul care v-a fost alocat. Uh, vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, este o mare onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Am primit o, o cartonaș alb din partea uh, organizatorilor și mă voi concentra pe două domenii care sunt importante pentru noi. Brexitul și discuțiile cu privire la ce este de făcut cu uh, pierderea drepturilor cetățenilor britanici, odată cu părăsirea Uniunii Europene și viceversa. Și apoi uh, mă voi referi la protecția minorităților. Uniunea Europeană este un spațiu unic, este o organizație, este o o zonă fără majoritate, pentru că majoritățile există la nivel internațional. Așadar, uh, vorbim despre cetățenii britanici în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană, cetățenii europeni în uh, Marea Britanie, e bine, trebuie să vedem această relație din uh, diferite perspective cetățenia Uniunii Europene este foarte importantă și uh, oferă foarte multe drepturi celor care beneficiază de cetățenie într-unul dintre cele 28 de state membre. Însă există probleme semnificative care decurg din faptul că atunci când a fost configurată această cetățenie, nimeni nu s-a gândit serios la uh, părăsirea unui stat a Uniunii Europene. Deci cetățenii din statul respectiv, fiind cetățeni ai statului respectiv, dacă este să respectăm textul tratatului, e bine, aceștia își vor pierde drepturile care sunt oferite de nivelul supranațional. Deci nu vor mai avea dreptul de a, se, de a circula liber sau de a nu fi discriminați, nu vor mai fi protejați de uh, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și mai există și alte instrumente și prevederi internaționale care își vor pierde uh, însemnătatea. Deci, există un efect negativ al uh, acestei acțiuni. Și sigur că este un lucru care ne îngrijorează de ambele părți. Așadar, întrebarea care se pune este ce să facem în această privință și dacă instituțiile europene, respectiv statele membre ale Uniunii Europene remanente, pot să facă ceva în acest sens. Mă bucur uh, să fiu alături de colegii mei. Doamna Costa Copulu este o colegă de-a mea și are idei uh, foarte bine definite în această privință. Documentul uh, redactat de dânsa este foarte interesant și uh, vreau să mă refer și la ceea ce a spus domnul Giefer, Hofstadt aici, la Parlament. Sunt patru puncte pe care doresc să le subliniez. Vă amintesc că aceste idei sunt următoarele. Cetățenii europeni nu ar trebui să-și piardă statutul pur și simplu și ar trebui să găsim uh, un statut supranațional fundamental pentru cetățenii Uniunii Europene care sunt cetățeni într-un stat membru care părăsește Uniunea Europeană. Aceasta este o idee problematică, la mai multe niveluri. În primul rând, lucrurile sunt simple. Democrația este valoroasă. Așadar, ar trebui să respectăm funcționarea și funcția instituțiilor uh, din Uniunea Europeană și ceea ce trebuie să facă aceasta. Avem articolul 4.2 din uh, Tratatul Uniunii Europene, care subliniază importanța tradițiilor constituționale ale statelor membre și se referă și la structurile uh, instituționale ale uh, din statele membre. Și acestea se referă la respectarea democrației la nivel național și a statului de drept. Fiecare democrație produce câștigători și acolo unde există câștigători, există și pierzători. Deci întotdeauna vor exista părți uh, dezamăgite pentru că așa funcționează democrațiile peste tot în lume. Și tocmai cu aceasta ne confruntăm și astăzi. Toți acești cetățeni europeni care își pierd statutul de cetățeni ai Uniunii Europene pentru că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, sunt de fapt pierzătorii în contextul dezbaterii uh, naționale cu privire la democrație. Trebuie văzut dacă uh, se poate face o extensie la acest statut, astfel încât democrația să poată funcționa în continuare în mod corespunzător. Există multe probleme care apar, uh, mai ales din perspectivă juridică. Sigur că uh, putem să vorbim despre o încălcare a articolului 4.2 a Tratatului uh, Uniunii Europene. În al doilea rând, deci al doilea nivel de probleme care uh, vor fi generate conform ideilor lui Giefer Hofstadt este uh, faptul că dacă uh, s-ar uh, extinde statutul asupra cetățenilor din statul care uh, părăsesc Uniune, părăsește Uniunea Europeană, atunci s-ar încălca articolul 50. Deci, dacă fie, considerăm că fiecare instrument din tratat are sens și putem să ne așteptăm la acest lucru, deci să ne așteptăm că funcționează cum trebuie și că are efecte juridice, atunci părăsirea Uniunii Europene, dacă este garantată de uh, articolul 50, ar trebui să fie posibilă. Cetățenia Uniunii Europene este un aspect fundamental al uh, calității de membru al Uniunii Europene. Deci, dacă cetățenia Uniunii Europene este uh, retrasă printr-o inițiativă specială a instituțiilor europene, acest lucru lezează promisiunile articolului 50, pentru că democrațiile naționale există pentru a orienta statele membre. Al treilea punct la care doream să mă refer este următorul. Deschiderea unui dialog cu privire la un nou statut al cetățenilor după părăsirea uh, Uniunii Europene va crea probleme și s-ar putea să apară și uh, situații care încalcă legea. În ceea ce privește Brexitul, în al patrulea rând, orice tip de tratament special al cetățenilor uh, britanici va transmite un mesaj negativ tuturor cetățenilor Uniunii Europene din Regatul Unit. Sigur că uh, nu este garantat că va exista vreo relație de reciprocitate. Reciprocitatea nu este uh, cerută de articolul 50. Asta înseamnă că putem să ajungem într-o situație în care Regatul Unit și cetățenii de acolo beneficiază de mai multe drepturi decât cetățenii Uniunii Europene din Regatul Unit, ceea ce este inacceptabil pentru oricine salută ideea de Uniune Europeană. Așadar, indiferent de cât de atractivă ar fi ideea de a garanta uh, drepturile celor uh, care trăiesc în statul care părăsește Uniunea Europeană, ei bine, oricât ne-ar plăcea de mult, apar o serie de probleme și este foarte greu să găsești un substitut uh, la această democrație a unui stat membru. Aceasta mă duce la ideea protecției minorităților. Uniunea Europeană este foarte mândră spunând că protejează grupurile vulnerabile uh, la toate nivelurile. Avem articolul 19, uh, directiva și acesta se apleacă asupra grupurilor de minorități. De asemenea, protejăm minoritățile etnice, avem jurisprudență cu privire la importanța protecției minorităților etnice. Deci, s-ar putea spune că este o situație ideală. Și totuși, ținând cont de jurisprudența uh, din domeniu, se observă evoluții îngrijorătoare. Uniunea Europeană câteodată acționează ca un vehicol uh, al unui naționalism orb. Uh, Vorbim de articolul 42 din Tratatul uh, Uniunii Europene, uh, la care ne putem raporta în acest context. Există o serie de exemple la care m-aș putea referi din statele baltice, de exemplu. Și permiteți-mi să vă amintesc modul în care funcționează protecția minorităților etnice în acest moment în Uniunea Europeană. Cel mai popular nivel este aplicarea nediscriminării bazată pe naționalitate. Nu există majoritate în UE. Fiecare cetățean al Uniunii Europene care merge în alt stat membru automat se alătură unei anumite minorități care este protejată 100%. Discriminarea în funcție de naționalitate nu există în Uniunea Europeană. Același lucru se aplică uh, celor care se întorc în statul membru. Ei sunt uh, eliminați din această situație de uh, cereri uh, nefondate cu privire la statul de rezidență. Nu uh, trebuie să înveți uh, limba statului în care ai ajuns, nu trebuie să știi toate tradițiile gastronomice ale țării gazdă, nu trebuie să îmbrățișezi instituțiile de acolo sau opiniile acestora. Ești binevenit ca atare. în numele uh, tradițiilor constituționale ale statelor membre, în cazurile în care apar uh, probleme referitoare la tratamentul minorităților, însă există o jurisprudență foarte clară. Există cazul Green Case al uh, Curții Europene pentru Justiție. Lituaniei i s-a permis în acest caz să continue să discrimineze propria minoritate poloneză, chiar și în situația în care orice logică transfrontalieră internă uh, era funcțională. Deci, s-a dorit crearea unei excepții speciale acolo unde minoritățile trebuiau protejate, chiar dacă uh, logica internă, a, uh, logica fundamentală a pieței interne exista. Deci, odată ce o situație uh, este în sub domeniul de aplicare a legislației Uniunii Europene, suntem protejați uh, de orice tip de discriminare bazată pe naționalitate. Problema este când ești membru al unei minorități, minorități etnice, și situația se supune legislației europene. Trebuie aici analizate uh, tradițiile anticonstituționale. Deci, în statele baltice, minoritățile, inclusiv polonezii, rușii, evreii, pentru că Curtea Europeană de Justiție nu urmărește deciziile Uh, tribunalului uh, privind uh, drepturile omului, suferă de o tradiție a deprivării de drepturi. Și dacă este să ajungem la acest nivel de bază, atunci cred că am putea să așteptăm chiar mai multe din partea Uniunii Europene, cel puțin mai multă acțiune în acest domeniu. Așadar, situația cu protecția minorităților este de așa natură încât piața internă protejează reprezentanții majorităților care merg către alt stat membru. Dar când vine vorba despre membrii unor grupuri etnice, din păcate, adesea acestea sunt private de propriile drepturi sub pretextul excepției uh, de neconstituționalitate. Și uh, se face referire la tradițiile constituționale care ar exista pentru a exclude, de fapt, uh, drepturile uh, minorităților care necesită protecție. Iar tribunalul aici ia partea celor care uh, greșesc. Vreau să vă amintesc uh, de activitatea domnului Balkan, un renumit profesor, care a scris despre uh, constituții care ar fi un aranjament uh, diabolic. acestea, trebuie să uh, instanțele trebuie să descopere în ce moment uh, Constituția uh, încalcă anumite drepturi. Protecția minorităților de multe ori a fost cedată. S-a renunțat la aceasta, cel puțin în cazul țărilor baltice. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor. Următorul orator este doamna profesor Dora Costacopulu, profesor uh, pentru uh, dreptul Uniunii Europene, integrare europeană, politici publice la School of Law, uh, Universitatea din Warwick. And dear committee members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai acestei comisii, stimați participanți. Mă bucur foarte mult să fiu aici pentru a vă vorbi despre cetățenia europeană și drepturile fundamentale din Uniunea Europeană. Aș vrea să mă concentrez pe legătura dintre cetățenia europeană și drepturile fundamentale și, de asemenea, să menționez problematica minorității rome. M-a bucurat faptul că Parlamentul European a adoptat în decembrie anul trecut o rezoluție în acest sens și mi-aduc aminte de o altă rezoluție importantă adoptată în 1995 chiar uh, înainte de conferința care a adus la tratatul de la Amsterdam. În această rezoluție, Parlamentul European a cerut o legătură mai puternică între cetățenia europeană și drepturile fundamentale. Astfel, drept, Parlamentul European a fost um, foarte consecvent în activitatea sa în acest domeniu și sprijin pe deplin poziția sa. Aș vrea să vă explic de ce este importantă această legătură. Voi începe prin a face referire la munca unui poet, Matthew Arnold, care și-a scris poeziile în secolul al XIX-lea. Matthew Arnold a definit civilizația drept umanizarea omului în societate. Și acesta considera așa cum spunea și Coleridge, că statele au datoria pozitivă de a umaniza și de a civiliza membrii lor, pe lângă rezolvarea problemelor celor mai vulnerabili. Atât cuvântul humane cât și humanizing reprezintă mărcile politicilor civilizatoare și civilizate. În mod interesant, chiar dacă tratatul privind comunitatea economică europeană din 1957 nu includea nicio trimitere la drepturile omului, în declarația cu privire la identitatea europeană adoptată de statele membre la summitul de la Copenhaga în 1973, cele nouă state membre și-au exprimat pe atunci dorința de a construi uh, o comunitate a legii și a democrației care să se ridice la înălțimea nevoilor individuale și de asemenea să respecte varietatea culturilor naționale, adică nivelul individual și social erau strâns legate în această declarație și nu exista un antagonism între ele. La scurt timp, Comisia a adoptat comunicarea cu privire la protecția drepturilor fundamentale în uh, comunitatea europeană. În următoarele zeci de ani, Curtea de Justiție și alte instituții ale Uniunii Europene au lucrat din greu pentru a pune drepturile omului în centrul ordinii juridice europene. La început, prin intermediul jurisprudenței sale, Curtea a făcut din drepturile omului o parte integrantă a principiilor generale ale dreptului comunitar, care reprezintă principalele norme ale Uniunii Europene. Parlamentul European a contribuit la consolidarea protecției drepturilor fundamentale, introducându-le în proiectul de tratat cu privire la Uniunea Europeană în 1984 și adoptând declarația cu privire la drepturile și libertățile fundamentale în aprilie 1989. Au fost urmate de tratatele uh, privind uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și, de asemenea, Carta fundamentală a drepturilor omului, proclamată în uh, 2000, a fost modificată în decembrie 2007 și a căpătat un caracter juridic obligatoriu ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Elisabona. Este obligatorie pentru toate instituțiile și statele membre în momentul în care acestea pun în aplicare uh, dreptul comunitar, articolul 51 din această cartă. Carta promovează uh, drepturile și valorile fundamentale care asigură caracterul de polis al Uniunii Europene. Drepturile fundamentale reprezintă fundația identității europene. O Europa a cetățeniei merge mână în mână cu o Europa a drepturilor. Atât cetățenia Uniunii Europene, cât și drepturile fundamentale reprezintă baza identității europene și a acestui sentiment de apartenență, așa cum a spus A.G. Colomer, cum ar trebui să să percepem relația dintre acestea. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ea. Toate instituțiile s-au referit la această relație încă de la începutul anilor 90. Așa că Știm cu toții că ambele instituții, drepturile fundamentale și cetățenia europeană, au evoluat în mod semnificativ. A.G. Colomer, în cazul Peterson, în 2008, a spus că vectorul evoluției judiciare din Uniunea Europeană cu privire la cetățenie de la tratatul de la Maastricht a dus la emergența drepturilor fundamentale. Cele două concepte însă s-au dezvoltat în paralel și s-a ajuns la concluzia că e nevoie ca acestea să se suprapună într-o oarecare măsură. E nevoie de o fuziune între cele două. O cetățenie europeană poate deveni un concept cu caracter de plin numai dacă se bazează pe drepturile fundamentale și Parlamentul European a sprijinit această părere. Această asociere iar consolida caracterul constituțional și, de asemenea, ar consolida și aspectul legat de piață. Iar paradigma homo economicus s-ar transforma complet într-o paradigmă a homo civitatis. Cetățenia Uniunii Europene ar trebui să afirme ca principiu fundamental non-discriminarea și ar trebui să pună capăt aplicării inconsecvente a acestui principiu. Propunerea ar putea fi criticată pentru că șterge specificul celor două concepte. Cetățenia este văzută ca rezervată cetățenilor unui anumit stat, pe când drepturile fundamentale țin de demnitatea umană în general. Dar cu toate că există o distinție în cele două, eu sprijin o mai mare legătură între cele două concepte, pentru că cetățenia Uniunii Europene și drepturile fundamentale au o legătură atât circumstanțială, dar și legată de norme și de drepturi. Drepturile fundamentale ar trebui să ajute la afirmarea cetățeniei în momentul în care drepturile, sunt, um, drepturile de cetățenie sunt încălcate. În directiva 2004-38, de exemplu, există prevederi în acest sens. Drepturile fundamentale ar putea să consolideze drepturile cetățenești în momentul în care se fac derogări de la libertatea de circulație în Uniunea Europeană. Drepturile fundamentale oferă oferă protecție suplimentară împotriva expulzării cetățenilor europeni, de exemplu. Accentuarea interconexiunilor între Cartea Drepturilor Fundamentale și cetățenia europeană creează mai multe oportunități pentru îmbogățirea ambelor instituții. De ce nu ar trebui ca drepturile fundamentale să asigure respectul pentru viața privată și familie, articolul 7 din cartă, să își găsească locul și în um, aspectele legate de mediul înconjurător. Interzicerea expulzărilor colective, un aspect subliniat de evacuarea forțată a cetățenilor romi din uh, Franța și din Italia, de exemplu. Astfel de dispoziții ar putea să pună capăt discriminării instituționalizate împotriva romilor și să asigure protecție acestora cât și altor minorități. EU-MIDIS, sondajul european pentru minorități și discriminare, a arătat că populația uh, romă face obiectul celei mai mari discriminări. Majoritatea populației rome din Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Grecia au declarat că au făcut obiectul discriminării în mod constant. Aceștia nu cunosc drepturile și legile împotriva discriminării și nu raportează foarte des aceste cazuri. Uniunea Europeană a arătat că includerea acestor cetățeni în societate ar putea să-i ajute să își găsească un loc de muncă, să aibă acces la servicii de sănătate mai bune și la locuințe. Combaterea discriminării în ceea ce privește locuințele și uh, ocuparea forței de muncă, evacuările forțate, ghetoizarea, toate acestea însă au nevoie de o activitate concertată. Evoluțiile în uh, conceptul de cetățenie europeană pe viitor ar putea să rezolve multe dintre aceste discrepanțe. Cred că toată lumea este de acord cu faptul că cetățenia europeană i-a capacitat pe cetățeni pentru că le-a oferit mai multe opțiuni. Din păcate însă nu a reușit să reducă inegalitățile structurale în general și nu a reușit să combată discriminarea împotriva minorităților. Haideți să ne imaginăm, deci, o cetățenie socială comunitară, cu trimiteri explicite la protecția socială, care să se bazeze pe venitul minim pentru asigurarea unei vieți demne, acces la adăpost, combaterea um, lipsei de adăpost, protecția uh, drepturilor la muncă, protecția împotriva concedierii, adică o cetățenie europeană care să încorporeze pilonul european al drepturilor sociale. În 1990 chiar am spus că poate fi introdusă o clauză în partea a doua privind tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, care să vorbească despre faptul că toți cetățenii Uniunii au obligație de a arăta solidaritate pentru toți cetățenii Uniunii și pentru toți cei din țările terțe. Această obligație include și respectul pentru demnitatea tuturor persoanelor și respingerea oricărei forme de marginalizare socială. De asemenea, mai recent am spus că uh, atât toate, toate statele membre din Uniunea Europeană ar trebui să aibă obligația de a promova statutul egal al tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană, luând toate măsurile necesare pentru a asigura participarea pe piața muncii, combaterea sărăciei, a lipsei de adăpost și a excluderii sociale ar trebui ca statele membre să aibă datoria de a promova accesul inclusiv la resurse, drepturi și oportunități de care cetățenii au nevoie pentru o participare activă la democrație sau ar trebui să existe o datorie instituțională de egalitate care să se aplice la toate nivelurile de politică. Iată câteva idei despre modul în care s-ar putea dezvolta conceptul de cetățenie europeană și legătura sa cu drepturile fundamentale. O Europa a drepturilor merge mână în mână cu Europa cetățenilor și Europa democrației, merge mână în mână cu Europa cetățenilor și cu Europa drepturilor. Așa cum prevăd tratatele pe de o parte și cetățenia europeană pe de altă parte și pe măsură ce legătura dintre acestea se strânge, cetățenii și membrii Uniunii Europene se vor bucura de condiții care să îi ajute să se dezvolte și mai mult. Deci, ce ne rezervă viitorul pentru această legătură între drepturile fundamentale și cetățenia europeană? Eu aș considera că această legătură va continua să evolueze într-un mod care îmbogățește ambele concepte. E vorba de interdependență și interacțiune și fuziune. Cetățenia europeană și drepturile fundamentale uh, reprezintă baza unui sistem de bună guvernanță care are scopul de a promova traiul, conviețuirea și dezvoltarea personală. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, doamnă profesor. Următorul vorbitor este domnul Balaș Tarnok, de la Universitatea Catolică din Budapesta. Domnul Tarnok, este implicat în uh, inițiativa cetățenească europeană și ne va prezenta scopul acestei inițiative. Aveți cuvântul. Speak here. Mulțumesc, uh, mă bucur că pot să iau cuvântul uh, în reuniunea aceasta. Vreau să mă concentrez asupra trei elemente cheie în această prezentare în ceea ce privește raportul privind cetățenia europeană de anul trecut. În primul rând este vorba despre protecția minorităților minorităților naționale și a diversității lingvistice, reforma ECI și importanța informării cetățenilor europeni în ceea ce privește drepturile ce țin de cetățenia europeană. Mai întâi, în ceea ce privește diversitatea lingvistică și minoritățile naționale, acest uh, raport uh, spune că minoritățile terțiare sunt acele minorități care uh, coexistă de secole într-o anumită cultură. Deci, uh, uh, sunt uh, minorități cu o dimensiune tradițională. Iată de ce instituțiile europene trebuie să joace un rol mai important în ceea ce privește protecția minorităților și se subliniază faptul că ar trebui să existe standarde înalte în ceea ce privește aceste minorități. Se vorbește și despre Convenția de protecție a minorităților europene și Carta Europeană de protecție a limbilor uh, minoritare și regionale, iar în conformitate cu Consiliul Europei sunt, uh, și standardele acestuia, se încurajează ratificarea de către toate statele membre și găsirea de soluții durabile pentru a promova diversitatea culturală la nivelul uh, guvernelor, bineînțeles. Iar dacă vorbim despre Uniunea Europeană, și despre protecția minorităților naționale în Uniunea Europeană, în primul rând trebuie subliniat faptul că Uniunea Europeană se bazează pe respectul drepturilor uh, minorităților, printre printre valorile sale fundamentale, dar avem o problemă gravă, și anume că nu există un sistem complex sau explicit de protecție a drepturilor minorităților. Statele membre, în general, uh, nu vor să lărgească sfera de aplicare și de implicare a Uniunii Europene în acest domeniu. Însă, minoritățile autohtone și lingvistice trebuie să fie protejate pentru a păstra patrimoniul cultural european. S-au definit unele soluții în ultimii zeci de ani pentru această problemă complexă. Una dintre cea mai populare soluții și cea mai actualizată a fost transpunerea uh, documentelor uh, Consiliului Europei în legislația europeană. Și este clar că este... Și în aceste documente dispozițiile sunt foarte clare, dar pot fi uh, ignorate în contextul uh, dreptului internațional. Iată de ce transpunerea în legislația națională poate să fie o soluție bună. În acest uh, sens vreau să vorbesc uh, despre cel mai recent succes al Parlamentului European, și anume rezoluția adoptată pe 7 februarie anului curent, în care se spune că Uniunea Europeană are o răspundere de a proteja și de a promova drepturile minorităților și consideră necesară îmbunătățirea cadrului legislativ european pentru a proteja dreptul persoanelor care fac parte dintr-o minoritate. Această rezoluție arată, în egală măsură, totuși, că nu are Uniunea Europeană instrumentele suficiente pentru a monitoriza respectul drepturilor minorităților. Și uh, e foarte important de subliniat acest lucru, fiindcă monitorizarea reprezintă întotdeauna un aspect crucial al procesului de protecție. Această rezoluție cere o monitorizare eficientă în toată Uniunea Europeană a situației minorităților lingvistice și autohtone. Încă un aspect foarte important în rezoluție este faptul că specifică uh, definiți, care este definiția minorităților. Uh, și anume, minorități autohtone și lingvistice, lucruri care nu s-au mai făcut până acum. În al doilea rând este vorba de reforma ECI. Raportul privind cetățenia solicită comisiei să revizuiască condițiile de admisibilitate juridică, de condițiile de registrare și procedura de examinare pentru inițiativa cetățenească ECI. Se spune că există discrepanțe în ceea ce privește funcționarea inițiativei cetățenești și trebuie să fie avute în vedere. Și după cum bine știm, de la din momentul în care a început să fie folosită, într-adevăr, inițiativa cetățenească din 2012, S-a spus uh, de mai multe ori că trebuie îmbunătățit acest uh, sistem. După primii trei ani de evaluări, Parlamentul European a adoptat uh, un raport și o rezoluție privind inițiativa cetățenească în, în octombrie 2015. Înainte de asta, Comisia Europeană a publicat și ea un raport privind inițiativa cetățenească, dar nu a uh, inițiativei cetățenești la Bruxelles, uh, domnul Timmermans, Timmermans a anunțat în, că în cele din urmă se va reforma inițiativa cetățenească. Acum, uh, la Comisia AFCO și PETI, uh, miercuri, vor avea loc audieri publice și vom revizui cadrul sensibilizarea opiniei publice în ceea ce privește cetățenia europeană. Raportul privind cetățenia subliniază faptul că uh, implicarea directă a tuturor cetățenilor la proceptă, uh, planul de a organiza o campanie de informare în toată Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile de cetățenie europeană de Uniunea Europeană, precum și promovarea participării la alegerile, la alegerile europene, unde prezența la vot, uh, uh, protecția minorităților din întreaga Uniunea Europeană. Eu sunt afectată ungur, ungur fiind. În ultimele luni am văzut că drepturile cetățenilor, mai ales în ceea ce privește instrumentele democratice care uh, sunt pur și simplu necunoscute în sistemele juridice de, uh, la nivel uh, intern. Deci dacă nu îi informăm, iată de ce trebuie să fie informați persoanelor care aparțin minorităților lingvistice și uh, um, culturale și consolidarea diversității lingvistice și culturale în Uniunea Europeană. Turi uh, până pe 3 aprilie, acesta este termenul limită, până acum avem 600.000 de semnături din toată Europa și am uh, de milioane de persoane care aparțin minorităților autohtone în Europa. Este greu să se mobilizeze aceste comunități, e greu să-i mobilizeze pe oameni. Strângerea semnăturilor uh, v-am spus. Oamenii nu-și cunosc drepturile, iar acest lucru trebuie schimbat. Iar în cele din urmă, un aspect extrem de important, după părerea mea, reprezintă faptul, iată că am uh, avut niște succese foarte importante, cum ar fi rezoluția din februarie, care, cuvântul acum, de la Comisia Europeană, care ne va prezenta părerea Comisiei despre acest subiect, mai ales în lumina evoluțiilor recente. Thank you. Thank you very much for the invitation. Mulțumesc uh, foarte mult pentru invitația pe care am primit-o. Am fost rugată să vă vorbesc despre uh, raportul privind cetățenia Uniunii Europene, care a fost deja menționat de către unul dintre oratori. Acesta a fost publicat acum un an de zile, pe 24 ianuarie 2017. Ce este acest raport uh, privind cetățenia Uniunii Europene? Este un document care oferă ocazia de a reflecta cu privire la ce poate să facă Uniunea Europeană mai bine pentru a îmbunătăți și a întări uh, cetățenia Uniunii Europene. Deci este parte a unui proces de reflexie. A fost publicat împreună cu uh, raportul privind articolul 25, care este un raport ceva mai tehnic uh, solicitat de către tratat, deci tratatul cere Uniunii Europene să facă o astfel de raportare la fiecare trei ani, iar acest uh, raport mai tehnic analizează mai în detaliu implementarea uh, drepturilor cetățenilor Uniunii Europene în perioada analizată. Haideți să vedem acum uh, ce face acest raport. Ei bine, uh, domnul profesor s-a referit la această um, abordare multistratificată. Raportul privind cetățenia Uniunii Europene prezintă perspectiva Comisiei Europene într-un context uh, cât se poate de clar. Încercăm să nu lucrăm strict uh, raportat la divizia noastră, la DG Justice, ci să ne referim la mai multe sectoare. A fost supusă consultării publice și oferă uh, rezultate care se referă și la Eurobarometru și la alte alte uh, um, instituții asemănătoare. În martie 2016 am avut o audiere comună aici la Parlament, alături de această comisie, împreună cu Peti, Avco și jurii, și am analizat uh, cum se uh, manifestă în practică cetățenia Uniunii Europene. Am uh, primit astfel uh, informații importante pentru raportul pe care l-am redactat în 2017. Acesta a fost procesul care a adus la raportul nostru. L-am publicat și apoi ce s-a întâmplat. A urmat și un follow-up, o perioadă de uh, analiză uh, post-raport. După publicarea raportului, Consiliul a adoptat concluziile sale privind cetățenia Uniunii Europene. Asta s-a întâmplat în mai anul trecut. De asemenea, a avut loc o discuție la, uh, la Comitetul Regiunilor în decembrie anul trecut și Parlamentul a adoptat rezoluția sa privind cetățenia Uniunii Europene și raportul acesta în septembrie. Deci, după cum puteți vedea, este un proces și noi suntem recunoscători pentru feedback-ul primit din partea instituțiilor, din partea Parlamentului, cu privire la raport. Uh, suntem uh, recunoscători pentru rezoluție care uh, s-a referit la prioritățile pe care le avea în contextul cetățeniei Uniunii Europene. Acum, ca să ne concentrăm pe raport în sine, acesta vizează patru teme prioritare. Dorim să ne referim la ele în cele ce urmează. Primul subiect este cel al promovării și al necesității promovării cetățeniei Uniunii Europene a drepturilor și a valorilor comune. Eurobarometrul ne-a arătat că europenii sunt conștienți de statutul lor de cetățeni ai Uniunii Europene, dar vor să-și cunoască mai bine drepturile, pentru că pe acestea nu le cunosc suficient de bine. Europenii sunt conștienți de statutul lor de cetățeni ai Uniunii Europene, dar vor să-și cunoască mai bine drepturile, pentru că pe acestea nu le cunosc suficient de bine. Răspuns, Comisia planifică, acest lucru a fost menționat deja, o campanie de informare și conștientizare cu privire la drepturile pe care le aduce cu sine cetățenia Uniunii Europene. Sper să putem să culegem uh, cât de curând roadele acestor privire la uh, protecția consulară dacă un cetățean se găsește într-un stat terț. Deci dreptul cetățeanului Uniunii Europene la protecție consulară într-un stat terț. Campania se va concentra uh, pe informarea cetățenilor cu privire la aceasta. De asemenea, va exista o parte când uh, te găsești în alt stat. În plus, tot la această primă temă prioritară, promovarea cetățenilor uh, Uniunii Europene și a valorilor comune, Comisia intenționează să vină cu la aplicarea națională a legislației din domeniu și va oferi orientare. Cel de-al doilea subiect uh, în raportul nostru a fost cel care se referă la promovarea și consolidarea participării cetățenești în uh, viața democratică a Uniunii Europene. Este foarte importantă. Așadar, după cum am spus și înainte, să resimte nevoia de mai multă informație. Sondajul a arătat că cetățenii europeni sunt conștienți uh, de drepturile lor, dar că vor să afle mai multe bune practici care să ajută pe cetățeni să voteze la, legislațiile, uh, la alegerile uh, europene și uh, să știe ce au de făcut atunci când se mută într-un alt stat membru cu privire la alegeri. În aprilie anul acesta vom organiza un eveniment tehnic cu privire la electorali. De asemenea, va avea loc un eveniment la nivel înalt cu privire la participarea democratică, pentru că dorim să încurajăm uh, schimbul de cele mai bune practici și să sporim participarea tinerilor uh, și a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a femeilor. Are de-a face, are de-a face cu uh, reducerea birocrației, uh, Uh, simplificarea uh, mobilității cetățenilor în interiorul Uniunii Europene, facilitarea participării acestora la uh, diverse procese, și un exemplu edificator pentru comisie negociere, însă ideea este de a permite cetățenilor de a uh, completa procedurile administrative online. Sunt niște formulare care vor fi oferite online. De exemplu, înregistrarea um, unei mașini într-o altă țară sau și al promovării egalității. Și Sigur că aici lucrăm foarte mult și uh, există legături cu multe aspecte uh, interesante, pentru că dorim să promovăm egalitatea și Comisia trecut și în context legislativ există negocierile cu privire la uh, directiva privind uh, echilibrul și concilierea între viața profesională și viața de familie. Eurobarometrul și consultările au arătat că cetățenii europeni sunt îngrijorați cu privire la securitatea, de aceea, la securitatea de profesională și viața de familie. Eurobarometrul și consultările au arătat că cetățenii europeni sunt îngrijorați cu privire la securitatea, de aceea, la securitate, de aceea Comisia lucrează la o propunere privind cărțile naționale de identitate. În spatele acestei inițiative se dorește, uh, se află ideea de uh, redactarea documentelor să fie îmbunătățite, Deci, se dorește astfel să se îmbunătățească în paralel reflexiile noastre merg pe consolidarea cetățeniei Uniunii Europene în mod permanent, la consolidarea cetățeniei Uniunii Europene. În uh, contextul acestui grup de lucru, doresc să le a oferit care ne-au ajutat să lucrăm mai bine. Președintele, mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor oratorilor. De asemenea, mulțumesc că ați respectat timpul care v-a fost în 5. Spinelli, Ana Gomes, Ingrid Ciachi și Sofie Infeld. E în regulă? Dau atunci mai întâi cuvântul doamnei Spinelli. Grazie, președinte. Ringrazio moltissimo. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc foarte mult invit. Prima are legătură cu... Prima este adresată, de fapt, domnului Co- Kohenov și are legătură cu mopolită, ca să o numim așa, uh, de, de fapt, de a înlocui tradițiile naționale cu o astfel de lege cosmopolită. Nu cred că asta vrea domnul Verhofstadt. Scopul de a-i proteja pe cei care riscă să piardă și de aceea merge mână în mână cu statul de drept. Un alt aspect menționat de dumneavoastră pe care aș vrea să-l contest este următorul. Spuneți că trebuie să protejăm uh, cetățenia europeană pentru cetățenii europeni din Regatul Unit și pentru cetățenii uh, britanici din Europa. Acest lucru nu cred că aduce atingere articolului 50. Protecția cetățeniei acestora are scopul de a asigura certitudine juridică tuturor celor care uh, au făcut această alegere bazându-se pe legislația europeană care asigură cetățenia europeană și libertatea de mișcare și au făcut toate alegerile din viață în acest sens. Această garanție li s-a oferit acestor persoane în mod permanent, practic, pentru tot restul vieții, așa că trebuie să facem ceva în acest sens. Eu nu cred că electoratul britanic a votat în ideea de a-și pierde aceste drepturi și cred că acest lucru um, ar trebui avut în vedere în această propunere privind secret status. Și în acest sens uh, am o întrebare pentru reprezentanta comisiei, uh, doamna Moore. Când se vorbește despre certificate de cetățenie impuse pentru apărarea siguranței, aș vrea să știu dacă aici e vorba de introducerea unui astfel de statut și în Europa cu 27 de membri, un astfel de secret status. Doamna Costa Copulu, când vorbiți despre drepturi sociale, considerați că e utilă aderarea Uniunii Europene la Carta Fundamentală a Drepturilor Sociale, pentru că acolo consider că se regăsesc aceste drepturi sociale pe care le-ați menționat dumneavoastră. Și o ultima întrebare pentru domnul profesor Tarnoc cu privire la reforma uh, acestui instrument, inițiativa cetățenească europeană. Mie mi se pare că această reformă a fost oarecum uh, întreruptă și mi se pare că instrumentul în sine nu a beneficiat neapărat de follow-up. S-au făcut câteva modificări în propunerea comisiei și s-au introdus câteva trimiteri la hotărârea ale Curții Europene de Justiție, atât cu privire la SafePath, cât și cu privire la TTIP. SafePack este posibilitatea de a înregistra parțial aceste inițiative și mai există și posibilitatea de a redefini noțiunea de act juridic. în cazul în care Comisia trebuie să se implice în modificarea legislației ca urmare a unei inițiative cetățene. Mulțumesc foarte mult. Nu cred uh, că există vreo problemă pentru articolul 50 când vine vorba de promovarea drepturilor cetățenești. Uimit ceea ce a spus um, doamna Costa Copulo cu privire la civilizația care înseamnă umanizarea oamenilor în societate. Mă refer la aceste programe de genul Golden Visas sau programe pentru investitori, prin care statele membre ale Uniunii Europene, practic, nu se știe cum au intrat aceștia în posesia bunurilor respective și de multe ori aceste programe facilitează spălarea de bani și care am avea nevoie de acești migranți pentru că reprezintă o mână de lucru foarte importantă. Și nu cred că e nevoie uh, o contribuție de excepție într-un anumit stat membru, ci e vorba de vânzarea organizată a cetățeniei Uniunii Europene, dar Iurova ne-a făcut promisiuni în acest sens și nu înțeleg cum domnul comisar Timmermans nu și-a dat seama de această problemă până acum. Domnul uh, Engel. Engel. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru vocea mea. Am uh, avut uh, câteva probleme în uh, Republica Centrafricană săptămâna trecută, dar cred că se vor remedia. Am și vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva aspecte. În mod paradoxal, uh, această audiere are legătură cu o inițiativă de-a mea de mai de mult. Mi-ar fi plăcut uh, să aud mai multe despre aceasta. Cum putem să dezvoltăm și mai mult acest concept al inițiativei europene, inițiativa cetățenească europeană, care este un instrument disponibil de mult, dar nu am auzit uh, nicio idee în acest sens. Până la urmă, ce înseamnă această cetățenie? După părerea mea, cetățenia. Nu am auzit uh, nicio idee în acest sens. Până la urmă, ce înseamnă această cetățenie? După părerea mea, cetățenia în secolul al XXI-lea, lucru adevărat și pentru ultima decadă din secolul al XX-lea, când s-a semnat tratatul de la Maastricht, cetățenia înseamnă să mai fi uh, membru al Uniunii Europene, pentru că ai decis că Uniunea Europeană este zero pentru tine, atunci foarte bine vrei să fii un cetățean al, țării, al unei țări terțe, foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, celor trei uh, profesori uh, prezenți. Ce spuse că n-am putut să fiu prezentă de la început, poate ați răspuns deja la întrebarea aceasta. În ceea ce este cetățenia europeană, în Europa și în afara Uniunii Europene, acest concept devine din ce în ce mai exclusiv și care exclude și nu care include. Uh, deci un concept care îi ține la distanță pe ceilalți, ne separă de ei. S-a vorbit despre două lucruri și uh, uh, rem, cele spuse de Frank Engel m a impresionat. Uh, uh, problema vizelor uh, aurii și uh, poziția uh, de după Brexit. Și știu că uh, suntem pe poziții diferite. Acum, în ceea ce privește vizele aurii, asta nu are nicio legătură cu cetățenia, suntem de acord, e vorba de, uh, un, de a fi un membru bun al comunității, ci uh, e o spălare de bani din organizațiile criminale să așa acces la piață. Dar are nicio legătură cu cetățenia și Franca a spus foarte de toate că o persoană care are cetățenie trebuie să se identifice cu Uniunea Europeană. Dar apoi, uh, nu suntem pe aceeași lungime de în ceea ce privește Brexitul, pentru că e vorba de oameni care, cărora li se va lua cetățenia și n-au niciun cuvânt de spus. O se, le se va întâmpla acest lucru doar din uh, cauza țării sau a celorlalți cetățeni din țara lor. Și ei s-au identificat cu Uniunea Europeană. De deci ce n-ar... Uh, bine, ei s-au propus, să zicem, au propus ei să plătească o anumită sumă de bani pentru a păstra o parte a cetățeniei. Uh, deci dacă permitem aceste vize aurii și nu permitem acestor oameni să-și păstreze o parte a cetățeniei, trebuie să discutăm acest lucru. Care este baza cetățeniei? Ce aș vrea să știu eu acum și poate că ați spus asta în uh, prezentare. Uh, există un uh, proces pe rol în țările de jos. Avem un... cetățenii britanici care lucrează în țările de jos au cerut uh, tribunalului să hotărască dacă Brexitul aduce cu sine automat pierderea cetățeniei, fiindcă cetățenia, cetățenia europeană decurge eh, din cetățenia, din cetățenia națională, dar sunt două lucruri total diferite. Ce părere aveți dumneavoastră? Și eh, vreau să mai spun câteva lucruri pe scurt. În primul rând, să-mi spună cei trei vorbitori ce părere au despre Bill of Rights, Uh, nu s-a vorbit despre asta și doamna Moore, uh, un lucru care m-a uh, tulburat este remarca dumneavoastră privind armonizarea cărților de identitate, cardurilor de identitate justificate de nevoia de securitate. După mine asta înseamnă introducerea unei măsuri de securitate pe ușa din dos. Nu are nicio legătură cu cetățenia aici, nu are nici înclinire cu asta, ci cu agenda de securitate. Și uh, în ceea ce privește inițiativa cetățenească, um, vorbim despre asta foarte mult, dar pentru mine asta e o jucărie, e o suzetă. Fiindcă ce trebuie să facem noi, de fapt, este să facem uh, din Uniunea Europeană și instituțiile europene un spațiu mai democratic, fiindcă uh, inițiativa uh, de cetățenie europeană um, are nevoie de un milion de semnături, dar are mai multă greutate decât o rezoluție parlamentară Uh, iar la alegeri au votat 170 de milioane de cetățeni. Deci dacă Uniunea Europeană devine mai democrată și mai răspunzătoare, nu mai avem nevoie de astfel de jucărele să îi liniștim pe oameni și să mm, poată să se... Doamna Sipăl. Da, Mulțumesc, uh, lingvistice. Și în această privință sunt un pic confuză, pentru că toți cetățenii noștri ar trebui să beneficieze de drepturi egale chiar dacă inițial, dacă statele membre și-ar informa cetățenii cu privire la drepturile lor de cetățeni care trăiesc într-o anumită țară. Pentru că aceasta ar fi prima lacună care o cetățenie națională sau una europeană, dar care să nu poată fi cumpărată. Regulile care au asemenea programe și alte cazuri de corupție, așadar mi se pare inoportun să facem acest lucru acum. Mulțumesc! activitatea în guvern, mă, ocupasem de, mă ocupam de cetățenie, de acest subiect. Deci pentru uh, tinerii care vin la noi în țară. În momentul în care avem o cetățenie europeană, avem acorde, uh, au uh, sisteme diferite de acordare a cetățeniei. Deci, pentru ca cetățenia să reprezinte o șansă egală pentru toată lumea, ar trebui să se arme, pentru că nu au fost uh, răspândite bine informațiile. Se făcea o confuzie între cetățenia națională și cetăția, cetățenia europeană. Deci, înainte de cetățenia europeană, dacă am putea să avem o această armonizare la cetățeniilor statelor membre, o naționalitate europeană și prin naționalitatea sportivă. Uh, Mulțumesc, Cecil. Doamna Stevens. Thank you, Chair. Colleagues. Persoanele cu uh, deficiențe auditive ca cetățeni. au mai multe na diverse naționalități, bineînțeles, dar uh, acești cetățeni se confruntă cu multe bariere, acces la informații și comunicare, pentru că nu aud. Dacă vrem să promovăm diversitatea lingvistică, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Unor sunt dați uitării, vorbim despre diversitate lingvistică, vorbim despre limbi vorbite, dar nu ne gândim și la ă, sora acestor limbi, limbajul semnelor. Ce, ce aveți de gând să faceți pentru a include persoanele cu deficiențe auditive uh, și limbajul semnelor în această diversitate, diversitate, mă scuzați, lingvistică mai? Ei sunt, ce sunt, o minoritate lingvistică? Eu aș zice că da, sunt o minoritate lingvistică. Eu mă consider membra acestei minorități lingvistice. Spuneți noastră, avem același cadru de referință? Iar uh, comisiei, nu știu dacă știți sau nu, da? cu majoritate covârșitoare. Și aș vrea să întreb comisia ce veți face acum, uh, după această rezoluție. E foarte important ca comisia, dar și alte instituții europene, să-și uh, să facă ce trebuie și să joace rolul lor în ceea ce privește aceste rezoluții în Parlamentul European. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. S-au adresat întrebări foarte interesante. Iată de ce dau imediat cuvântul vorbitorilor oaspeților noștri, începând cu domnul profesor Cocenov și apoi uh, respectăm, uh, respectăm ordinea ca înainte. Mulțumesc pentru aceste întrebări uh, excelente. Există un nivel de înțelegere reciprocă, nu se mai definește cetățenia. Deci, cred că vorbesc în numele tuturor, uh, în ceea ce privește definiția, pardon. O să revin la acest lucru, dar în primul rând vreau să vorbesc despre Brexit. Sunt de acord cu domnul uh, Engel din, uh, pe deplin, uh, dar nu pentru că ei au votat să iasă neapărat, ci pentru că articolul 50 care se bate în cap în cap cu prevederile același tratat care spune că tratatele sunt, încheiat, uh, sunt încheiate uh, pentru, uh, pentru totdeauna, e clar că există și o limită acest totdeauna. Nu vreau să mă leg de detalii juridice în, în mod pedant, dar articolul 50 prevede posibilitatea de a părăsi Uniunea Europeană, iar uh, cetățenia europeană este unul dintre pilonii uh, Uniunii Europene. Ce înseamnă Uniunea Europeană? Pe de parte piața, piața internă și apoi cetățenia europeană. Acesta este articolul 3. Asta prevede articolul 3 al tratatului. Deci, uh, dacă respectăm textul tratatului, atunci ne dăm seama că nu putem să apărăm drepturile acestea. Deci, dacă respectăm textul tratatului, atunci ne dăm seama că nu putem să apărăm drepturile acestea. Punem semne de întrebare în acest sens, atunci, practic, primează raționamentul cetățenilor britanici. Nu se pot lăsa deoparte aceste aspecte democratice pentru un uh, stat membru în ideea că cetățenii uh, face o mare diferență între cetățeni și non-cetățeni. Vă dau un exemplu. Teritoriul uh, respectiv. În Uniunea Europeană, un non-cetățean al Uniunii Europene care intră la Luxemburg, de pildă, sau prin Austria sau prin Italia, pe care avem și toate drepturile, îi lasă pe din afară, deci pe rezidenții uh, din certețe fără restrezez din certețe fără ce vreau să vă spun un lucru. Eu nu reprezint guvernul maltez, nici nu sunt maltez. Sarcina mea uh, cu autoritățile malteze este să lămură, să analizăm uh, fără o poziție morală, fiindcă aici se vede exact, exact plus valoarea Uniunii Europene pe care am creat-o. Această plus valoare este faptul că cetățenii Burg trebuie să aibă același drepturi ca un italian din Italia și toată protecția la nivel supranațional, în ciuda faptului că uh, această persoană, să zicem, poate nu vorbește italiana și lumii se nasc într-un anumit statut care nu este ales, bineînțeles, pe baza valorilor sau pe baza aspirațiilor, să nu este ales niciun darist, este uh, de așa natură, sigur, poate nu este ideea cea mai populară, încât nu are niciun fel de element uh, etic sau moral, nicio fibră etică sau morală. Dacă domnul Engel, să zicem, domnul Engel este foarte pro-american și mâine se duce în SUA cu pasaportul uh, kenian. Minoritatea romilor, e bine, aceasta trebuie să poată interacționa cu alte niveluri și așa ceva este de salutat. Cetățenia este exclusivă nu? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! A fost o întrebare care se referea la inițiativa Comisiei cu privire la uh, documentele de uh, rezidență și la uh, cărțile de identitate. Există o astfel de inițiativă, un program de lucru pentru 2018. Se pregătește un studiu de impact în acest sens. Va fi, uh, propunerea legislativă va fi adoptată cel mai târziu pe 17 aprilie anul acesta Există două părți, documentele de rezidență pe de o parte și uh, cărțile de identitate pe de altă parte. Documentele de rezidență uh, în contextul directivei privind libera circulație, e bine, singurul uh, document de rezidență este cel pentru ai uh, membrilor uh, de familie din țări terțe. De exemplu, eu care trăiesc aici în Belgia, pentru mine nu există un alt document de rezidență care există. Eu în Belgia am ceva care seamănă cu o carte de identitate, deci poate fi confundat cu o carte de identitate, poate că în alte țări se primește doar o hârtie care să uh, funcționeze ca act de identitate. În uh, urma studiului de impact vom analiza cum stau lucrurile și vom vedea dacă există vreo modalitate ca anumite documente standard să fie introduse pe post de uh, documente de rezidență. Nu există nicio legătură însă cu uh, statutul uh, cetățenilor din Regatul Unit. Deci aceasta este o parte a inițiativei. Cealaltă parte este cea referitoare la cărțile de identitate. Vă rog însă să țineți cont că directiva privind libera circulație permite intrarea în orice țară membra Uniunii Europene pe baza pașaportului sau a cărții de identitate. Se poate face acest lucru în interiorul Uniunii Europene și, uh, datorită acestui lucru, și ținând cont de importanța cărții de identitate în contextul securității, noi analizăm să vedem uh, care trebuie să fie caracteristicile de securitate ale documentului de identitate. Existau cărți de identitate care au fost reproduse de anumite țări, uh, scannerele nu le citeau, erau tot felul de probleme. Ideea este să facilităm libera circulație și să consolidăm securitatea. În niciun caz uh, nu se dorește armonizarea cărților de identitate naționale. Acestea vor rămâne aceleași. Vor putea fi folosite în scopuri diferite în fiecare țară. În Belgia pot fi folosite când te duci la farmacie. Uh, deci toate aceste lucruri uh, nu vor fi afectate. Dar se dorește să existe caracteristici standard de securitate pe cărțile de identitate. Însă nu doresc să anticipez, uh, pentru că există un studiu de impact, uh, vom analiza opțiunile, însă este o chestiune care mai durează. Cel de-al doilea punct la care doream să mă refer dacă este nevoia de uh, armonizarea achiziției cetățeniei. Au uh, vorbit despre acest punct și alți oratori. În legislația europeană, cetățenia cade sub incidența și în competența statelor membre. Însă, statele membre trebuie, atunci când oferă cetățenia sau o retrag, să țină cont și de legislația Uniunii Europene. Toată lumea s-a referit la vizele aurii sau la schemele de investiții pentru cetățenie. Doamna Gomez nu mai este prezentă, însă și ea s-a referit la aceasta. Comisia, până la sfârșitul anului acesta, va publica un raport privind programele naționale care oferă uh, cetățenie investitorilor. Noi lucrăm la un studiu în legătură cu raportul acesta. Uh, și ce facem? Uh, vedem care este practica în fiecare stat membru, analizăm legislația națională, ghidurile și să vedem care este practica. Raportul dorește să ofere orientare și acesta va apărea înainte de sfârșitul anului acestuia. Ultimul punct la care doream să mă refer a fost cel uh, la care s-a referit doamna Stevens, uh, rezoluția privind limbajul semnelor și cum va urmări Comisia acest lucru. Îmi pare rău, nu vă pot oferi un răspuns concret în această privință, însă, așa cum am subliniat, în grupul nostru de lucru privind cetățenia lucrăm împreună cu celelalte sectoare uh, și departamente din Comisie și încercăm să uh, trecem legea privind accesibilitatea. Uh, de asemenea, lucrăm la ratificarea tratatului de la Marrakesh și În ceea ce privește rezoluția, vom urmări cum uh, evoluează lucrurile, iar uh, ceea ce am spus despre facilitarea participării democratice, toate aceste lucruri vor fi urmărite în continuare și până la finalul anului uh, ne vom referi și la rezoluție. Mulțumim! Poziția Parlamentului și a Consiliului se bazează pe două filozofii complet diferite. Date fiind aceste divergențe, va fi greu să ajungem la un acord. Cam atât din partea mea deocamdată. Mulțumim, Sofie. Uh, dorește cineva să intervine? Nu știam că vom avea posibilitatea de a discuta acest uh, raport. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. E foarte clar că punctele de vedere diferă. Uh, Statele membre, cu siguranță că au un punct de vedere diferit de mai multă cooperare. Dar până la urmă vă întreb care sunt aspectele asupra cărora ați reușit uh, să vă puneți de acord, care sunt aspectele asupra cărora ați găsit un consens în Parlamentul European, dar și împreună cu Consiliul și care sunt principalele divergențe între Parlament și Consiliu. Sofie. Sunt uh, destul de multe. Eu negociez în baza mandatului adoptat în Parlament, ca să fie clar. Scopul meu uh, explicit este acela de a aduna o majoritate uh, cât mai mare, pentru că e vorba de chestiuni sensibile, pentru care avem nevoie de o majoritate vastă. Dar avem nevoie de o astfel de majoritate și în Consiliu, nu numai la Parlament. Vă pot um, spune care este situația actualizată. Am ajuns la un consens pe de detalii. Problema principală sunt noile dispoziții pe care Consiliul vrea să le introducă și care permit o restrângere semnificativă a libertății de mișcare. Nu e vorba de detenție, de lorea în custodie publică la uh, stricto sensu, dar aproape. În Germania, de exemplu, există un sistem regional pentru condițiile de primire. În baza sistemului administrativ sau guvernamental, se spune, se hotărăște că persoanele trebuie să rămână într-o anumită regiune, dar s-ar putea interpreta ca un drept al statelor membre de a închide persoanele respective. Și se spune nu e o detenție, e doar o restrângere a libertății de mișcare pentru că persoanele respective sunt alocate într-o anumită regiune și statele membre nu ne explică foarte clar de ce au nevoie de această dispoziție comisie spun pur și simplu că codificăm o practică deja existentă. Dar dacă deja există această practică, asta înseamnă că de, ori nu avem nevoie de legislație în acest sens sau că statele membre fac ceva ilegal. Vrem ca lucrurile să fie foarte clare, așa cum am spus și în raportul adoptat de noi, vrem să știm foarte clar ce informații trebuie să primească acești solicitanți și cu cât aceștia sunt mai bine informați, cu atât vor exista mai puține probleme în aval nu înțelegem de ce Consiliul uh, dorește să restrângă această libertate de uh, mișcare. Spun că uh, aceste informații ar trebui incluse numai într-un considerent și așa mai departe. Cred că până la urmă vom ajunge la un acord, dar cu siguranță nu va fi ușor. Eu voi uh, încerca să fac tot ce îmi stă în putință pentru a răspunde cerințelor Parlamentului. Mulțumim foarte mult. Acum trecem la următorul punct de pe ordine de zi. E vorba de negocierile instituționale cu privire la propunerea cadrului de relocare al Uniunii și modificarea a cadrului de relocare. S-a organizat un trilog pe 13 decembrie și pe 17 ianuarie. Acum îi voi da cuvântul doamnei Bjork ca să ne pună la curent cu evoluția acestui dosar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Intervenția mea va fi scurtă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorilor din umbră care au, au participat activ în acest trialog. Primul trialog s-a desfășurat sub președinția estonă chiar înainte de sfârșitul lui 2017. Atunci am prezentat pozițiile generale și um, am avut un prim trialog în care am discutat aspecte pe fond sub președinția bulgară pe 17 ianuarie, așa cum a explicat uh, și Sofie. E foarte clar că pozițiile uh, noastre sunt divergente. Mandatul pe care l am eu um, în calitate de negociator din partea Parlamentului European este foarte apropiat uh, de uh, cel al uh, înaltului comisariat al ONU pentru refugiați. Uh, iar mandatul Consiliului este destul de diferit, dar cu siguranță că vom avea ocazia de a discuta detaliile. Am uh, discutat domeniul de aplicare și consecințele procedurale în cadrul celui de-al doilea trialog. Va trebui însă să clarificăm pozițiile colegiului colegiuitorilor împreună cu raportorii din umbră. Am discutat și despre criteriile de eligibilitate și motive de neeligibilitate. Și aici există diferențe pe fond între poziția Parlamentului și cea a Consiliului, în special când vine vorba de motivele de neeligibilitate, pentru că avem două procese, admiterea din motive umanitare și relocarea, așa că trebuie să încercăm să găsim un consens. Abia aștept cel de-al treilea trialog, care sper că se va desfășura într-o atmosferă de cooperare cu președinția bulgară și cu sprijinul raportorilor din umbră, desigur. Aș vrea să subliniez uh, de asemenea nevoia ca și Comisia să vină cu un compromis care să permită apropierea celor două poziții în cadrul acestui proces. Și cred că dacă reușim uh, să ajungem la un rezultat, Uniunea Europeană va reuși să facă progrese ca un actor global și vom reuși să găsim și căi legale. Mulțumesc! Acesta este un subiect foarte interesant. Mi-ar plăcea se pare că e o problemă de interpretare. Cred că acesta este un subiect extrem de important care trebuie discutat în detaliu, înainte de a alege pale în campania electorală. Ultimele alegeri prezidențiale au fost câștigate de un președinte care a mizat foarte mult pe acest subiect al migrației. Deci aș vrea să știu care sunt principalele aspecte. Mulțumesc pentru această întrebare înaltului comisariat al ONU pentru refugiați. Noi încercăm să ne asumăm o responsabilitate mai mare și mai cuprinzătoare cu privire la acces um, Uh, legat de căile de acces sigure și legale. Încercăm uh, împreună cu raportorii din umbră în continuare să găsim un compromis și să avem uh, între Parlament și Consiliu. Sofie Infeld, păi ai să pui și tu o întrebare? Este un aspect extrem de sensibil în politica națională. După cum văd eu lucrurile, poziția Consiliului și nu neapărat pe soluții fezabile și eficiente. Între percepție și realitate s-ar putea însă să fie o prăpastie destul de mare dar uh, de la cetățenii noștri. Dar, într-adevăr, dezbaterea diferă de la un stat membru la altul. Mulțumim! Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, pluralismul mediatic și libertatea mediatică în Uniunea Europeană. Barbara Spinelli a prezentat uh, acest raport pe 11 ianuarie s-au depus 227 de amendamente de către membrii comisiei. Acum îi dau cuvântul doamnei Spinelli pentru a ne prezenta poziția cu privire la aceste amendamente și aspectele înaintate de membrii comisiei cu privire la acest subiect foarte important. Aveți cuvântul, doamnă Spinelli. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru aceste amendamente. Amendamentele au fost deja prezentate. Fiecare dintre aceste amendamente cuprinde puncte foarte importante. Am uh, apreciat uh, elementele noi propuse în aceste amendamente, elemente noi și pozitive, deci consider că următoarele întâlniri cu raportul uh, elementele noi uh, propuse în aceste amendamente, elemente noi și pozitive, deci consider că următoarele întâlniri cu raportorii din umbră vor reprezenta niște dialoguri constructive. Aș vrea să reiau obiectivul meu în calitate de raportor, un obiectiv care mi este foarte drag. Nu cred că este util să dau instrucțiuni în numele Parlamentului European cu privire la modul în care ne putem asigura că în mass media se spune adevărul, pentru că nu există o singură interpretare a actualității. Mass media, atât cea online cât și cea offline, este un fel de oracol din Delphi care vorbește sau nu vorbește în uh, mod la fel de enigmatic. Dar limitarea unei astfel de experiențe oracolare este posibilă numai în regimurile autoritare. Și noi nu suntem un oracol, noi suntem Uh, o instituție politică și cred că scopul unei instituții politice trebuie să fie acela de a promova valoarea libertății, a pluralismului și a independenței mediatice, care este astăzi amenințată mai mult ca oricând de criza socială și economică. În același timp, trebuie să înțelegem că lumea mediatică rămâne cea de-a patra putere în stat, care este independentă de celelalte puteri, în special de puterea politică, inclusiv cea pe care o reprezentăm noi. Natura și modul în care funcționează această cea de-a patra putere în stat se bazează pe posibilitatea de a critica și aici mă bazez pe o maximă a lui Michel Foucault cu privire la critică care este tot timpul, și aici citez, arta exercitată de cei guvernați de a nu se lăsa întru totul guvernați. Această rezoluție nu ignoră problema existentă și anume cea a așa numitor fake news, uh, uh, știrile false, care sunt abordate în acest raport. Știți care este opinia mea, am enunțat-o deja în cadrul comisiei și o reiau acum. Nu cred că aceste știri false, fake news, reprezintă un fenomen nou și nici nu cred că sunt legate exclusiv de apariția internetului și a rețelelor sociale. Aici Vă reamintesc uh, războiul din Irak și informațiile contradictorii cu privire la armele de distrugere în masă. Practic toate războaiele în care a fost uh, implicată America cu sau fără Uniunea Europeană, după cel de-al doilea război mondial, au fost acoperite într-un mod complet denaturat de mass media tradițională, au fost ascunse anumite fapte, și anumiți reporteri uh, au denaturat situația. Eu am uh, apreciat foarte mult amendamentele care îmi confirmă această poziție. Aș vrea ca acest text să se concentreze pe subiectul pe care îl analizăm și anume pluralismul și libertatea mediatică. Nu aș vrea ca acest text să devină un instrument de rezolvare a anumitor chestiuni transversale de care se discută deja în acest Parlament și care au făcut obiectul numeroaselor rezoluții, adică combaterea terorismului și prevenirea extremismului violent. Un alt punct foarte important pentru mine este trimiterea la Carta Europeană a Drepturilor Omului și raportul Invelt cu privire la legătura între democrație și statul de drept, protecția jurnaliștilor persecutați și autocenzura protecția avertizorilor și în special a surselor de informații. Toate acestea reprezintă probleme transnaționale de acum și e foarte bine ca în această rezoluție acestea să fie definite și să fie indicate solicitări precise din partea Parlamentului. Instituirea unor mecanisme noi și independente care să se ocupe de această chestiune și de aceste chestiuni sunt o solicitare concretă formulată de Parlament și de mine pe care am prezentat-o în acest text, dar pe care nu am mai reluat-o în această versiune din cauza limitelor de caractere. Printre aspectele menționate de mine se numără și neutralitatea internetului amenințată de o decizie recentă din Statele Unite, utilizarea encryption, um, care face obiectul unor principii din tratatele internaționale, apoi media literacy printre operatorii din sector și în special uh, în rândul publicului, nevoia de a garanta cât de mult posibil independența și protecția în fața oricărei tentative de presiune politică, economică și de altă natură. Alte aspecte esențiale pentru mine sunt legate de legile împotriva defăimării. Considerăm că aceste legi ar trebui să fie îmbunătățite astfel încât să garanteze independența ziariștilor. Și nu vorbesc aici de eliminarea măsurilor împotriva defăimării, ci nevoia de a introduce măsuri civile adecvate. Codul împotriva discursului care incită la ură a fost aprobat în această comisie în mai anul trecut, dar consider că acesta are câteva lacune grave. În primul rând, excesiva marjă de manevră pentru giganții, giganții din domeniul informatic, Facebook, Microsoft, de exemplu. Comisia a hotărât uh, să revizuiască acest cod și, în concluzie, eu aș vrea să îmi reiterez mesajul față de raportorii din umbră. Contribuțiile acestora vor fi foarte importante. Deja um, soluțiile de compromis, textele de compromis au fost... Mulțumesc. Mr. shadows, uh, Mr. Milo. Muito obrigado, caro Presidente. Eu vou, enfim, eu não vou... Intervenție fără microfon. Vou scalpelizar... Nu vreau să intru în uh, amănunte um, despre tot ce s-a vorbit aici și vreau să ridic câteva aspecte. Unde nu sunt uh, de acord cu doamna raportor, poate e vorba de, difer- de o discrepanță conceptuală. Eu cred într-o societate a uh, valorilor. Nu vorbesc neapărat despre mișcarea sindicalistă. Eu cred că societatea trebuie să se bazeze pe reguli. Nu are, nu e suficient să credem în statul de drept, fiindcă uh, noi trăim, iată, în, uh, într-un stat vorba de conflictul de, așa numitul conflict de drepturi. E drept că noi avem dreptul să fim informați. Dar avem și dreptul uh, să ne păstrăm buna reputație și numele nostru nepângărit. Uh. Deci niciun jurnalist, uh, indiferent că... Din carmele sunt și disproporționate aici. Um, iar dat, dat fiind numărul mare de cititori iar persoana vizată nu are cum să-și spele după aceea reputația. Asta, până la urmă, este o crimă. Și aici uh, nu suntem pe aceeași lungime, unde. de unde. Toți înțelegem adevărul diferit. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva, în, în mod premeditat, um, face acuzații false, deci că știe că sunt false, uh, dintr-o țară din sudul Europei, unde, unde reputația, renume, adică reputația este foarte importantă. Și eu cred că există diferențe de mentalitate între nord și sud. Deci, cu analiști buni care lucrează în, cu bună credință, alții nu. Ca și politicienii, până la urmă. Jurnaliștii nu sunt o tagmă sacră, sfântă. Sunt oameni și ei, ca, tot, ca toți oamenii, au și bune și rele. Deci, un jurnalist uh, insultat propria, propria profesiune. Și eu nu înțeleg, dacă nu mai există posibilitatea, uh, fiindcă dacă există dreptul la informație, există și la informare, există și dreptul la reputație, nu-i așa? Dacă există acest conflict de drept, până la urmă tribunalul hotărăște. Și dacă pe mine mală, eu trebuie să am dreptul să acționez împotriva acestui jurnalist. Fiindcă jurnalistul e și el ce un om, ca oricare altul. Dacă dumneavoastră pe stradă mă uh, înjurați, mă insultați, eu am dreptul să iau măsuri. Și acum jurnaliștii vor fi scutiți de asta? De ce? În fața legii. Fie că e vorba de jurnaliști, medici, politicieni, președinte Parlamentului European, nu contează. Deci, dacă jurnaliștii cre- uh, comit o infracțiune, trebuie să fie trași la răspundere. Și imediat termin, uh, și domnul raportor a vorbit mult. E vorba de știrile false. Uh, toate dimensiunile vieții care sunt sub tutela dreptului, știrile false, care, iată, de încearcă ce Irakul și intervenția în război, de pildă, Uh, sau în campania americană nord, din, uh, de care se vorbea despre, mă rog, în legătură cu Clinton, uh, Hillary Clinton și Donald Trump. Ce știri false pentru a, așa, a atinge unii scopurile. Nu așa funcționează o societate, nu suntem în anarhie. Acum, eu consider că libertatea de exprimare este un lucru foarte important în, uh, în procesul de urmărire în justiție. Deci acești oameni care ajută societatea trebuie să fie și la rândul lor ajutați, protejați. Dar, iată, uh, nu mai suntem pe aceeași lungime de ce aș un aspect. Uh, în ceea ce privește statutul pentru denunțători, o persoană nu e adevărat, sunt conștient faptul că săvârșesc o crimă. Și nu cred că este normal ca o persoană să beneficieze de un statut uh, special, iată, de impunitate și să poate să, să scoată la iveală minciuni care să dăuneze. Pentru că asta, sistemul este foarte bun pentru denunțători corecți, pentru denunțătorii corecți. Și nu putem să, să denigrăm acest sistem astfel, de, de oamenii care l-ar folosi în mod incorrect. Deci trebuie să existe o protecție juridică pentru denunțători. Și dacă unii folosesc acest statut pentru a le face uh, Uh, rău altora, atunci nu. Dar uh, uh, voiam neapărat să spun aceste lucruri, e vorba poate de niște detalii, dar e important să pentru asta. Și e, e important să găsim până la urmă un compromis, chiar dacă suntem la polul opus, uneori avem impresia că suntem la polul opus. Mulțumesc! Caterina. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să-i mulțumesc, în primul rând, colegei Spinelli pentru munca pe care a făcut-o până acum și pentru munca pe care cu siguranță că o va face și o va face împreună cu toți ceilalți colegi raportori din umbră, cărora le mulțumesc pentru numeroasele amendamente înaintate. Aceste amendamente se ocupere de diferite subiecte și propun introducerea anumitor aspecte în acest raport. Unele sunt complementare complementare, altele reflectă poziții extrem de complexe și câteodată diferite. Raportul despre care vorbim noi astăzi este cu siguranță un raport extrem de delicat pentru că pune accentul pe acest subiect despre care s-a discutat de multe ori uh, în comisia noastră, și anume nevoia de găsi un echilibru între protecția dreptului uh, de exprimare și demnitatea umană, dar și siguranța. Cred că o informare corectă este în sine o primă garanție a libertății de exprimare. Printre subiectele acoperite de aceste amendamente, asupra cărora de multe ori s-a ajuns la un consens, se numără foarte multe. Eu uh, am uh, apreciat foarte mult uh, propunerile legate de uh, concurență, protecția mijloacelor de informare, dispozițiile legate de um, serviciile de publicitate, îmbunătățirea condițiilor de lucru a ziariștilor, garantarea egalității de gen în sectorul mass mediatic și așa mai departe. Foarte important, am încercat și eu să-mi aduc contribuția prin intermediul amendamentelor, în special cu privire la protecția avertizorilor, a whistleblowerilor. Știm că de multe ori aceștia au un rol fundamental de jucat în apărarea intereselor publice, așa că este foarte important să existe un cadru juridic general care să permită protecția uh, împotriva violenței sau uh, a uh, răzbunării. Uh, foarte importantă este și protecția minorilor, aici mă refer la normele împotriva cyberbullying și normele privind revenge porn. Sunt aspecte care, după părerea mea, trebuie să implice și operatorii din sector, care trebuie să elimine conținutul nociv încărcat online și aici ajungem la fake news și discursurile care incită la ură și propaganda teroristă online. Toate aceste subiecte sunt extrem de delicate și în același timp extrem de complexe. Cred că este necesar să asigurăm um, garanțiile necesare în acest sens și de asemenea să implicăm operatorii uh, Facebook, Twitter și așa mai departe. În același timp, este necesar să luăm în calcul și posibilitatea de a elimina rapid acest conținut negativ și să introducem linii directoare foarte clare și foarte ușor de pus în aplicare pentru operatorii care trebuie să evalueze și în cele din urmă să elimine acest tip de conținut din media online. Știm că radicalizarea trece prin astfel de instrumente mediatice. Deci, pe de o parte trebuie să respectăm libertatea de exprimare, dar pe de altă parte trebuie să protejăm și siguranța cetățenilor prin intermediul acestor tipuri de intervenții. Cu siguranță că sunt aspecte foarte complexe și aș vrea să mă refer la unul la care s-a făcut deja referire, defăimarea. Cred că fiecare dintre noi trebuie să aprofundeze acest subiect și mă bucur foarte mult că discuția între noi, raportorii din umbră, cu privire la amendamentele de compromis, poate fi o permite să îmbunătățim acest raport pe baza a două aspecte fundamentale, libertatea de exprimare, esențială pentru democrație și pentru cetățenii noștri, și pe de altă parte, protecția siguranței cetățenilor. Pentru că am văzut de foarte multe ori, în special când vine vorba de revenge porn, rețea au dus la consecințe dezastruoase. Deci și acest raport se referă la astfel de subiecte, intervenții de natură educativă, informațională cu privire la utilizarea uh, Um, mass mediei online și multe alte aspecte pe care noi le-am introdus în acest raport. Găsim uh, un consens. Mulțumesc! Mulțumesc, Caterina. Domnul Iurec, raportul din umbră de la ECR. Mulțumesc. O să uh, repet ce am spus deja prese. Libertatea de exprimare reprezintă uh, baza, punctul de plecare al discuțiilor publice, ceea ce aduce cu sine și răspunderea statului. Acest, uh, acesta este un punct de vedere pertinent. În ceea ce privește compromisul, uh, regret faptul că în statele membre care s-au confruntat, care au avut experiența totalitarismului, uh, în Franța, de pildă, Franța a fost sub ocupație 5 ani. Eh, Franța a fost sub ocupație și după perioada de ocupație trebuie să se ia niște decizii importante. Astăzi, situația nu e chiar la fel, nu e atât de gravă, dar trebuie să să ajutăm uh, această parte a opiniei publice. Situația a evoluat în regimurile totalitare. Regimul totalitar încerca să, să zdrobească o anumită parte a, a societății. Iar uh, astăzi, în Europa de Est și Europa Centrală, trebuie să țină cont de asta. Iar aici e nevoie de un proces de reflexie public părților uh, societății. Și noi am subliniat acest lucru în amendamentele noastre de care nu s-a ținut cont și am dorit să, țin, să ține cont de ele. Apoi, în ceea ce privește cenzura, am subliniat și acest lucru în amendamente. Se uh, opune principiilor noastre de bază. Ne amintim de pildă de războiul din Vietnam. Războiul din Vietnam, uh, în mare măsură, se dădea la televizor. Fotografiile din... Uh, și era descris ca, un, ca fiind de rău. Avem dreptul să cunoaștem adevărul. Și dacă adecem calea unei dezbateri publice, trebuie să căutăm întotdeauna adevărul, trebuie să ne bizuim pe conștiința noastră, pe sentimentele noastre de etice, pe morale și nu putem să lăsăm deoparte. Iar amendamentele noastre făceau acest lucru, făceau referire la asta. Și încă un lucru. Domnul Lelo a